folosirea instrumentului cooperării pentru dezvoltare în uh, următorul cadru financiar multianual. Mulțumim, doamnei Reding. Am încheiat discuțiile pentru acest raport. Votul va avea loc mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Diana Wallace pentru a discuta despre dreptul european al contractelor pentru consumator și întreprindere. Aveți patru minute, doamna raportor. Mulțumesc. Am vorbit despre acest subiect peste 10 ani, acum a venit momentul să luăm măsuri concrete și dacă ar, a fost vreodată vreun moment când piața internă a avut nevoie de uh, un uh, ajutor în ceea ce privește tranzacțiile interne, acesta este momentul. Noi suntem pentru un uh, instrument opțional, un al doilea drept contractual uh, european pentru cetățeni și întreprinderi. Credem că acest instrument ar fi de ajutor. Am spus că vor exista criterii foarte dure pentru acest pas următor. Trebuie să existe un nivel foarte înalt de protecție a consumatorului, un nivel mai înalt decât în multe state membre ale Uniunii Europene. Trebuie ca acest instrument să fie util și uh, accesibil uh, pentru IMM-uri. Trebuie uh, ca a face afaceri conform acestui con- contract opțional să fie un lucru cu care companiile să se mândrească. Trebuie ca acest proces să fie bazat pe dovezi, să, fie sub, să facă obiectul evaluărilor de impact și ca Parlamentul să fie implicat întru totul în elaborarea sa. Pe uh, aceste baze a venit momentul să ne oprim din vorbit și să luăm măsuri concrete, să mergem mai departe. Uh, multe voci uh, temătoare au spus haideți mai bine să folosim ideea unei cutii cu instrumente. Le spun acelor persoane să fie foarte prudente, pentru că am o bănuială că o astfel de trusă de instrumente, fără un instrument opțional, are potențial de a deveni mai invazivă decât, pentru dreptul național decât un o uh, cutie cu instrumente, cu un instrument opțional care respectă autonomia părților implicate și care nu aduce uh, prejudicii dreptului național. Haideți să facem ceva pentru a face un pas înainte și să uh, pregătim un cadru de prevenție pentru consumatori și întreprinderi. Haideți să avem un instrument care asigură condiții legale, juste pentru creștere. Am vorbit destul, haideți să luăm măsuri concrete. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Wallis. Începem uh, procedura intervențiilor spontane. Domnul Baldasar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Wallis pentru munca făcută și pentru conținutul raportului sau cu care sunt de acord în totalitate. Consider că doar un instrument opțional care poate fi adoptat prin intermediul unui regulament poate să permită îndeplinirea tuturor obiectivelor care țin de dreptul european al contractelor. Un instrument opțional nu ar ajuta nici la armonizarea, nici la înlocuirea dreptului contractelor din statelor membre, ci mai degrabă s-ar alătura acestora oferind un instrument alternativ de liberă alegere pentru părțile contractante. Prin urmare, nu sunt de acord cu propunerile celor care ar prefera să se limiteze câmpul de aplicare al acestui instrument doar la contractele comerțului electronic. Asta ar duce la o diferențiere artificială și inutilă între tranzacțiile online și tranzacțiile directe. Sarcina noastră nu este să limităm natura juridică a regulamentului pe baza unor speculații sau prevederi de pe piață, ci trebuie să asigurăm securitate juridică și să stabilim uh, cadrul pentru un limbaj juridic comun în domeniul comercial. Mulțumim domnului Baltasare. Doamna Regno. Vă mulțumesc. Sunt și eu de acord cu doamna raportor în ce privește propunerea dumneai, în ce privește un instrument european al contractelor. Trebuie să luăm măsuri pentru a apăra mai bine pe cetățenii noștri care sunt și consumatori. Dacă nu facem nimic concret, această idee a unui instrument european al contractelor va rămâne numai un vis frumos, o iluzie trebuie să ne gândim mai întâi la categoriile cele mai vulnerabile dintre consumatori. Doamna Wallis propune un instrument uh, cu caracter facultativ, dar pentru mult consumatori s-ar putea ca acest instrument să creeze confuzie și până la urmă consumatorii nu vor ști uh, uh, ce anume au semnat dreptul contractual al cărei țări se aplică. Nu trebuie să ne gândim numai la binele marilor întreprinderi. Nu știu dacă acum este momentul să spunem dacă acest instrument trebuie să fie facultativ sau nu. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra altor alternative, altor posibilități și să avem această cutie cu instrumente și să ne gândim uh, cine sunt beneficiarii contractelor. Mulțumim, acum are cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisár. Mulțumesc, Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, vreau să îi mulțumesc doamnei Wallis pentru acest pas uh, foarte curajos. Nu știu dacă inițiativa aceasta se va bucura de succes, dar cred că trebuie să ne luptăm pentru ca situația consumatorilor europeni să fie mai bună și mai corectă pentru ca ei uh, să poată cumpăra uh, la fel atât acasă cât și în străinătate. În ceea ce privește complicațiile, complicarea, complicațiile unui, uh, pentru dreptul național, un sistem opțional aplicabil la nivel european este o idee foarte interesantă, însă probabil că ea nu este viabilă din cauza sistemelor uh, juridice foarte diferite de la un stat membru la altul, dar cred că uh, nu avem nimic de pierdut și merită să încercăm. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Pașca, spune președintele. Doamna Roitova va încheia procedura de intervenții spontane. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest instrument uh, facultativ are anumite lacune, dar cred că astfel vom putea să eliminăm diferențele dintre dreptul contractual din statele membre, care face ca uh, numărul de contracte uh, transfrontaliere să fie mult mai mic decât ar putea să fie și uh, am putea de asemenea să punem capăt uh, problemelor care se ivesc din cauza diferențelor între sistemele de impozitare, de, și așa mai departe dintre statele europene. Știți că s-au făcut aceste teste pe care le citează și raportul și s-a arătat că dintr-un uh, grup de 100 de produse 50 de produse pe puțin nu erau disponibile pe eh, piețele din toate statele membre eh, și eh, acolo unde erau disponibile erau mai ieftine decât în statul inițial. Deci cred că merită să avem acest instrument opțional. Vă mulțumim, doamna Roitova, spune președintele. Astfel se încheie uh, intervențiile spontane la acest punct de pornire de zi și dau cuvântul doamnei Reding. Uh, um, Mulțumesc, doresc să îi mulțumesc uh, și eu, doamnei raportor, doamnei Wallis și domnului Johannes peter Mayer și doamnei Pietikanen pentru eforturile depuse la acest dosar. Este foarte clar că, în, ca urmare a crizei economice globale, piața internă are nevoie de uh, puțin ajutor și avem nevoie de piața internă dacă dorim uh, să avem creștere, creare de locuri de muncă și inovare. Care este situația la ora actuală? O pătrime din uh, companiile europene fac doar comerț transfrontalier. Acele companii care fac comerț își limitează uh, operațiunile la doar câteva state membre, ceea ce înseamnă că pierd foarte multe ocazii de a folosi piața internă. Ce consecință are acest lucru asupra consumatorului? Ei bine, consumatorul nu se bucură de uh, beneficiile nu, uh, pieței interne, pentru că foarte multe uh, comenzi transfrontaliere, 61% dintre comenzile online transfrontaliere eșuează. Tocmai din acest motiv. Avem uh, o fracționare a pieței interne și o, o nefuncționare a pieței interne atât pentru consumatori cât și pentru întreprinderi. De aceea, Comisia a început o consultare în ceea ce privește opțiunile de politică în domeniul dreptului contractual și uh, Parlamentul a pregătit acest aviz ca răspuns la uh, consultarea inițială inițiată de noi. Am văzut că eșecurile pe piața internă se datorează parțial dat diferențelor în drept uh, contractual. Sunt și multe alte obstacole, suntem de acord. Însă, uh, ultimul uh, sondaj Eurobarometru a arătat că obstacolele cele mai mari legate de dreptul contractual sunt pe primul loc în clasamentul obstacolelor în calea tranzacțiilor transfrontaliere la nivel european. Toate aceste obstacole trebuie să fie eliminate unul câte unul și trebuie să începem cu obstacolul reprezentat de dreptul contractual. Această discuție s-a purtat în Parlamentul European uh, în ultimii 10 ani, dar uh, se uh, poartă în afara Parlamentului European de 30 de ani. Toate eforturile depuse, toate analizele făcute, s-au făcut, există uh, multe informații de care trebuie să profităm. Trebuie să profităm de ce au făcut uh, experții în ultimii 30 de ani. Trebuie să vedem ce măsuri pozitive putem lua. Am luat notă de uh, evaluarea uh, raportului uh, pre, legat de opțiunile de politică din Cartea Verde în ceea ce privește um, soluția inovatoare a unui uh, instrument opțional, ceea ce înseamnă că nu va exista armonizare, ci consumatorii și um, companiile, întreprinderile vor avea posibilitatea să aleagă um, în acest uh, sistem uh, european. Acest uh, instrument este aplicabil atât în uh, tranzacțiile B2B și B2C. Um, acest lucru s-ar uh, aplica și contractelor pentru conținut digital și anumitor contracte pentru servicii și altor tipuri de contracte de asemenea. Am um, auzit uh, tot ce a spus uh, Parlamentul uh, în sensul că orice instrument viitor, oricum va arăta el, trebuie să asigure o mai bună protecție a consumatorului, pentru a nu-i lipsi pe consumatori de protecția de care s-ar bucura sub dreptul lor național. Aceasta este condiția sine qua non. Fără această condiție vom eșua în orice încercare pe care am face-o. Care este poziția noastră la ora actuală? Pe 3 mai, Comisia a publicat rezultatele unui studiu de fezabilitate al grupului uh, de lucru pentru drept contractual european și uh, am invitat toate părțile interesate să, interesate să facă comentarii. Comisia analizează acum uh, rezultatele acestei consultări publice și după Uh, aceea va pregăti un, uh, o evaluare detaliată a impactului pentru a uh, vedea ce măsură trebuie, urmat, trebuie luată în continuare pentru a um, insufla, da un suflu nou pieței interne și pentru a promova creșterea și crearea de locuri de muncă și pentru a deschide piața pentru IMM-uri uh, și uh, a uh, da posibilitatea, uh, oferi posibilitatea de a face alegeri mai bune și de a încheia tranzacții mai profitabile pentru consumatori. Mulțumesc, doamnă Reding, spune președintele. Am încheiat și această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de ordine de zi este raportul